Iniziamo. Începem. Bene, possiamo dare inizio. Propun să începem lucrările. dacă sunteți gata. Bine. Benvenuti a tutti. Bine ați venit. Vom începe lucrările comisiei noastre cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există alte observații, se consideră adoptată. După cum știți, la ultimul Consiliu de Ministri ai Agriculturii au fost discutate probleme legate de situația uleiului de măsline și pentru ca comisia noastră să fie bine informată și să se poată pronunța pe fond, am solicitat Comisiei Europene să prezinte în comisia noastră situația și măsurile care trebuie puse în aplicare și care sunt în prezent examinate la nivelul comisiei. Astăzi vom discuta la punctul diverse acest subiect. Dacă nu există observații înainte de încheierea reuniunii de astăzi, considerăm adoptat procesul um, întâlnirii anterioare, procesul verbal. Întâlnirea de astăzi este transmisă pe webstream a avut loc și o mică modificare pe ordinea de zi, fiindcă avem colegii deputați din Spania care deocamdată întârzie câteva minute, au avut niște probleme cu zborul și de aceea, dacă nu aveți nimic împotrivă, propun să trecem direct la punctul 5, după care ne întoarcem cu votul la punctul 4. Doamna Nedelceva, cred că este deja aici. Așa că începem prin a aborda acest punct 5, referitor la statistici europene privind culturile permanente, raportoare doamna Maria Nedelceva. Examinăm proiectul de raport. Regulamentul propus de comisie urmărește uh, actualizarea și simplificarea cadrului juridic actual pentru statisticile europene, europene referitoare la culturile permanente. Regulamentul propus abrogă și înlocuiește două acte juridice existente, regulamentul Consiliului 13, 57, 79 referitor la studiile statistice privind suprafețele viticole și directiva 2001-109 referitor la studii statistice privind plantarea uh, pomilor fructiferi. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 aprilie la prânz și pentru acest raport Votul în comisia noastră va avea loc pe 2 mai anul acesta. Mulțumesc reprezentanților comisiei care sunt astăzi aici alături de noi și dau cuvântul doamnei Nedelceva pentru a ne prezenta proiectul de aviz. Maria, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am să încep reamintindu-vă că este vorba de un raport legislativ uh, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în calitate de raportor, trebuie să, prezent, să uh, îndeplinim noile competențe ale Parlamentului în domeniul agriculturii. În raportul meu referitor la statisticile europene privind culturile permanente, accentul a fost pus pe două subiecte foarte importante pentru mine. În primul rând, simplificarea cadrului juridic actual privind statisticile pentru culturile permanente și, în al doilea rând, actele delegate. Atrag atenția asupra unui altui punct care a fost uh, deja ridicat uh, acum câteva luni la, atunci când am discutat subiectul în comisia noastră Agri și anume eliminarea anexei 1 și asta am făcut în raportul meu. Anexa 1 definește domeniul de aplicare al prezentului regulament, enumărând culturile permanente pentru care trebuie să fie elaborate statistici. Acesta este un element esențial din punctul meu de vedere care nu poate să fie modificat printr-un act delegat și de aceea anexa 1, vechea anexa 1, se regăsește acum în text. Al doilea lucru, simplificarea cadrului actual. Comisia a făcut eforturi pentru a reduce sarcina administrativă pentru respondenți încercând să răspundă și nevoilor pieței. Am încercat să merg mai departe, introducând amendamente care să excludă micile exploatații sub 0,2 hectare din sfera de aplicare. La fel am eliminat ventilarea pe regiune NAT 3, pentru vițele de vie, regiunile viticole folosite pentru altceva decât struguri de masă. Aici există exigențe suplimentare care nu există în cadrul actual, mai ales în ceea ce privește uh, defalcarea pe regiuni. Producerea de date atât de uh, detaliate la nivel regional ar crește foarte mult povara administrativă și utilizarea lor rămâne nesigură. În ceea ce privește actele delegate, cum am spus încă de la început, trebuie să fie apărate interesele Parlamentului European, insistând asupra aplicării stricte a principiului stabilit în rezoluția Parlamentului din 5 mai 2010 privind competențele de delegare. În raportul meu, delegarea competențelor este acordată Comisiei pentru o durată de 5 ani, începând uh, de la data intrării în vigoare a regulamentului. Inițial, propunerea a fost ca delegarea să fie pe o durată nedeterminată. Comisia va trebui să elaboreze un raport referitor la delegarea puterilor, delegarea competențelor la 9 luni după cei 5 ani, delegarea este reînnoibilă, poate fi reînnoită, cu excepția cazului în care Parlamentul și Consiliul se opun acestei prelungiri cu 3 luni după ce se încheie fiecare perioadă. Înțeleg că este o vorba despre niște chestiuni tehnice, juridice, dar cred că trebuie să fim foarte atenți încă de la început asupra celor așa aspecte și să discutăm cu Comisia și cu Consiliul pentru a vedea cum se rezolvă problema actelor delegate, dat fiind că de o vreme deja vorbeam și de axe, acte executive și aș vrea să știu care este părerea colegilor mei și poziția lor pe acest subiect. Aș vrea să subliniez că toate actele delegate intră în vigoare doar atunci când Parlamentul și Consiliul sunt de acord, deci dacă nu se opun într-un termen de două luni de la notificarea la nivelul Parlamentului și Consiliului, acest termen poate să fie prelungit atunci când avem de-a face cu un termen care expiră, deci poate fi prelungit cu încă două luni la inițiativa Consiliului și a Parlamentului. Insist asupra acestei formule de 2 plus 2, fiindcă la început ce se propusese era 2 plus 1 și e important pentru mine ca Parlamentul să aibă suficient timp pentru a acționa. Delegarea acestor competențe poate fi revocată în orice moment de Parlament sau de Consiliu, lucru care duce la încetarea competențelor în cauză. Delegarea intră în vigoare de la data publicării hotărârii în jurnalul oficial sau la o dată precizată ulterior și nu are legătură cu actele delegate deja intrate în vigoare. Asta în ceea ce privește aspectele tehnice. Atrag atenția deci asupra anexei 1, asupra simplificării, reducerii poverii administrative, care era principalul nostru obiectiv, lucru care a reieșit în prima discuție în Parlament în toamna anului trecut și apoi trebuie să precizăm uh, întinderea actelor delegate uh, și competențelor care vor fi delegate de Parlament și Consiliul Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim, Maria! Ai făcut o treabă foarte bună și în ceea ce privește această aliniere. Este foarte bine. Am urmărit acest raport și de aceea propun să dăm cuvântul doamnei Egel și apoi domnului Stancos pentru a începe discuțiile. Herr Vorsitzender, und auch ich möchte mich bei der Berichterstatterin ganz herzlich bedanken. Mulțumesc. Aș vrea și eu să-i mulțumesc doamnei raportor din inimă, deoarece a făcut o treabă excelentă în ceea ce privește acest raport. Comisia Europeană se pare că a început oarecare dezbatere pe această temă și se pare că doresc să reducă birocrația și să simplifice procedurile. Eu una aș merge puțin mai departe decât doamna raportor în ceea ce privește simplificarea și reducerea poverii administrative pentru ca dumnei să aibă și alte sugestii pentru negocieri. Din raportul recent pe care l-am făcut și eu, știu că va trebui să negociem pe marginea acestei teme și va trebui să spunem foarte clar că odată ce se va hotărâ ce informații trebuie să ofere agricultorii, deci aceste date trebuie respectate, nu le vom mai putea modifica ulterior. Deci trebuie să rămânem la ce avem acum, să nu prelungim și mai mult cerințele, deoarece asta ar crea probleme mai ales pentru exploatațiile mai mici. Deci nu cred că ar trebui să ridicăm nici pragul în ceea ce privește suprafața exploatațiilor agricole. Deci îi mulțumesc doamnei ceva încă o dată. Domnul Papa, Papa Stamcos. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu, doamnei raportor ceva pentru prezentarea acestui proiect de raport. Așa cum a spus și domnia sa, este vorba despre un text legislativ și cred că uh, intervenția, amendamentele domniei sale sunt cu adevărat uh, relevante în ceea ce privește competențele Parlamentului European conferite de Tratatul de la Lisabona. și mai ales ar funcționarea pe baza articolului 290 uh, din tratat. Este important să subliniem faptul că raportoarea ajunge la o dereglementare totală a acestor culturi permanente și nu permite ca aceste lucruri să se întâmple și în cazul anexei. Și astfel este garantată participarea instituțională constantă a Parlamentului în cazul oricăror schimbări care ar putea apăra. Prin urmare, trebuie să fim foarte precauți, foarte atenți și spun asta pentru toți colegii, pentru a ne asigura că această dereglementare este una exclusivă în cadrul articolului în cauză. Prin urmare, trebuie să vedem care este uh, sfera de aplicare, domeniul de aplicare al acestor culturi permanente, așa cum rezultă ele din statisticile europene. Așa cum a spus și doamna Egler, această sarcină, această povară administrativă pentru agricultori, pentru a colecta toate aceste date statistice, trebuie să nu fie foarte ridicată și să ofere avantaje din punct de vedere calitativ. Mulțumesc. Acum domnul Reimes. Ia, danke. Doamna Reimes. Vă mulțumesc. Și eu aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru acest raport atât de bine făcut. Regulamentul privind statisticile are, se pare că are ca scop reducerea suprafețelor cultivate. De, de asemenea, există și riscul uh, unei birocrații exagerate, de aceea riscăm ca uh, micile exploatații de asemenea să trebuiască să intre în registrele statistice. Știți de asemenea că în momentul de față datele de care dispunem uneori nu sunt exacte și nu cred că ne putem permite să reducem birocrația în detrimentul calității. Vă mulțumesc. Domnul Michel Tata, vă mulțumesc. Și eu vreau să îi mulțumesc doamnei ceva. Dumna ei a ascultat părerile diferitelor delegații pentru a putea ajunge la o soluție acceptabilă de toată lumea și asta pentru a putea negocia în alte condiții. Aș avea totuși două observații. În primul rând, în ceea ce privește anexele 1 și 2. Cred că am putea merge și mai departe în ceea ce privește simplificarea documentelor. Această simplificare trebuie să țină de o etapă în care să fie implicat Parlamentul nostru. Deci nu putem uh, aici să recurgem la acte delegate. Statisticile sunt mult prea importante pentru a ne permite să nu asociem Parlamentul. Și așa cum a spus și doamna Ieglă, în ceea ce privește exploatările vinicole, pragul ar putea fi ridicat de la 0,2 hectare la jumătate de hectar. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Michel. Acum, Marc Tarabela, ultima persoană care va interveni. Vă mulțumesc numele grupului SND, uh, iau și eu cuvântul, am fost raportor din umbră. Raportul doamnei Nedelce va pune punctul pe I și eu felicit pentru două puncte principale din raportul Sunt În primul rând, dumneai vorbește de simplificarea despre care s-a vorbit de, mai, de prea puține ori. Deci dumneai ei își propune acest scop uh, în anexele 1 și 2, dumnea ei îndeplinește acest obiectiv. De asemenea, se precizează uh, sfera de aplicare a actelor delegate și aici nu aș avea obiecții. Însă, voi prelua și eu ce a spus Michel Danta. Doamnă, ne dă ceva dumneavoastră, probabil veți răspunde la ce vă spun, însă e clar că excluderea anumitor exploatații care au o suprafață sub 0,2 hectare sau de până la 0,2 hectare. Deci aici eu s-ar putea să înregistrez, să înaintez un amendament. Nu știu dacă voi ajunge la ce a spus Michel Dantan, deci până la jumătate de hectar, deoarece am exclus de foarte mulți producători, cum ar fi cei din Grecia, și atunci statisticile nu ar mai fi exacte. Deci eu voi face aici totuși un amendament în termeni absoluți, Domna ei uh, a avut uh, și amabilitatea de a organiza o reuniune cu raportorul din umbră pentru a ne explica toate acestea. Deci eu nu am obiecții majore, însă aș avea problema aici în legătură cu acest prag de 0,2 hectare. Am putea modifica aici, însă nu foarte mult, deoarece e important să includem aici și suprafețele mai mici, pentru a nu exclude din uh, câmpul de aplicare a statisticilor exploatațiile uh, mici și foarte mici, care sunt uh, foarte numeroase, după cum spuneam. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt și alte intervenții, îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei domnului Diaz Munoz, cred că este în sală. Domnule director Munoz, aveți cuvântul, după care doamna Nedelceva va închide dezbaterea. Merci, Monsieur le Président. Euh, Monsieur Cardoz. Vă mulțumesc. În ceea ce privește statisticile Eurostat. Numesc să mă scuzați, și sunt de la Eurostat. Îi mulțumesc raportoare care și-a dat seama clar care este obiectivul propus de comisie. Au fost propuse modificări pentru care, bineînțeles, Comisia are un anumit grad de înțelegere, deoarece aceste modificări se îndreaptă în aceeași direcție pe care am dorit-o și noi, și adică să simplificăm aceste statistici, să le facem mai utile pentru utilizatori. vedem că există o serie de simplificări care merg mai departe, care merg dincolo de propunerile făcute inițial de comisie. Credem că acestea duc la o serie de limitări. Adică legiuitorul e suveran, va trebui să hotărască modul în care crede de cuvință că se poate ajunge la soluția cea mai uh, adecvată. Comisia va încerca să colaboreze cu celelalte instituții pentru a găsi un compromis, bineînțeles, un compromis care să ducă la un acord cât mai larg. Vrem de asemenea să se mențină elementele pe care noi le considerăm esențiale din această propunere prezentată de Comisia Europeană. Mă voi referi acum la câteva elemente despre care au vorbit uh, oratorii, vorbitorii precedenți. Aș vrea să vă spun că o modificare semnificativă în ceea ce privește pragul ar putea crea probleme nu doar în ceea ce privește utilitatea acestor statistici, ci și în ceea ce privește compararea acestor date între statele membre. Există livezi și vii suprafețe care variază foarte mult, uh, chiar și de la o regiune la alta, în aceeași țară. Și o modificare a acestor aspecte ar putea modifica foarte mult utilitatea și comparabilitatea acestor statistici și nu doar la nivel teritorial, ci și din punct de vedere a statisticilor uh, din anii anteriori. Aici ar fi afectată și limitată foarte mult comparabilitatea de-a lungul timpului. Acum, referitor la actele delegate. Noi ne dorim mai degrabă să ajungem la un compromis care să respecte pe deplin acel common understanding. Vom încerca de asemenea să analizăm propunerile care vor decurge în urma muncii, activității Parlamentului și Consiliului. Asta pentru a găsi o soluție în conformitate cu prerogativele fiecărei instituții. Vă mulțumesc! Bine, ringrațiamo. Vă mulțumesc, domnule Cardoso, de la Eurostat. Dacă nu aveți și alte intervenții, dragi colegi, îi dau cuvântul din nou doamnei Nedelceva. Vă rog, Maria. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, în primul rând colegilor care au uh, intervenit în această dezbatere. Și voi relua câteva chestiuni pe care le-ați ridicat aici. Bineînțeles, obiectivul nostru principal este să reducem povara administrativă și de aia am anunțat în acest raport uh, acele modificări. Discuțiile pe care le-am avut cu Comisia ne-am gândit uh, și la posibilitatea de a avea niște tabele în anexele 2 și 3, niște tabeluri uh, pe bază voluntară. Vom mai discuta despre asta. Termenul pentru amendamente e pe 11 aprilie și uh, sunt dispusă să primesc orice propuneri din partea colegilor. În ceea ce privește cealaltă propunere de ridicare a pragului suprafeței, deci eu m-am întrebat de ce să nu ridicăm pragul de la 0,2 la 0,5 hectare. Pe lângă cele două explicații pe care le-am avut în legătură cu utilitatea și comparabilitatea acestor statistici, ar trebui să ținem cont și de țările în care există suprafețe agricole de dimensiuni mai reduse. Și aici principala consecință negativă ar fi că dacă am cere pragul la 0,5 hectare, Practic, 15, între 15 și 20% din producție nu ar mai fi acoperită de aceste statistici. Nu putem lăsa uh, acest procent atât de ridicat din producție în această zonă gri. Asta a fost principarea mea îngrijorare. Deci, în ceea ce privește dimensiunea. Acum, Privitor la actele delegate, ne rugăm în continuare la sfera de aplicare, așa cum facem și cu actele de punere în aplicare, însă eu cred că aici avem posibilitatea de a găsi un acord cu Consiliul și cu Comisia. Nu e un subiect ușor, e drept, însă țin să-i liniștesc pe colegii care s-au exprimat. Eu voi apăra până la capăt poziția Parlamentului și știu că printr-un compromis vom ajunge la uh, un raport care să reprezinte o poziție legitimă și care va șterne calea și pentru următoarele rapoarte. Vă mulțumesc! Grazie, Maria! Mulțumim, Maria! De pe amendamenti. Vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 11 aprilie la ora 12 la prânz și vot în comisie pe 2 mai. Dacă nu mai există alte intervenții, dat fiind că au sosit colegii noștri spanioli, cred că putem să ne întoarcem la punctul 4, unde avem voturi. Așa că vă rog să introduceți cartela de vot în consolă. Am venit, domnule președinte, spaniolii de la PPE, însă mai erau și doi colegi spanioli de la socialiști care încă nu au ajuns în sală. A, ah, tocmai ajung acum. Tutto sotto controllo. Se pare că totul este sub control deja. Mulțumim, Eranz Garcia. Au ajuns și ceilalți colegi. Și acum cred că putem începe cu votul. Vreau să vă reamintesc pentru început că la punctul 4 discutăm despre investiția în viitor, un nou cadru financiar multianual pentru o Europa competitivă, durabilă și favorabil a incluziunii. Raportor de aviz Giovanni Lavia, comisia responsabilă pe fond este Comisia pentru Perspective Financiare SURE și trebuie să adoptăm proiectul de aviz. Au fost depuse 45 de amendamente. Giovanni, dacă vrei să intervii, iată, vrei să intervină după vot. Prin urmare, dacă toată lumea e pregătită, avem șase amendamente de compromis Cred că toată lumea e pregătită, deci putem deschide votul. Începem cu compromisul 1. S-a deschis votul la compromisul 1. A votat toată lumea? S-a închis votul la 1. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 8. Amendamentul 8. S-a deschis votul la amendamentul 8. S-a votat, a votat toată lumea la amendamentul 8, s-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la compromisul 2. S-a deschis votul pentru compromisul 2. A votat toată lumea? S-a închis votul pentru compromisul 2. Se adoptă. Amendamentul 14 acum. S-a deschis votul pentru amendamentul 14. S-a închis votul pentru amendamentul 14. Se respinge. S-a deschis votul pentru 15. Deci s-a deschis votul pe amendamentul 15. S-a închis votul. Se adoptă. 15. Trecem acum la compromisul 3. S-a deschis votul pentru compromisul 3. S-a deschis votul. Compromisul 3. A votat toată lumea pe compromisul 3. S-a închis votul, se adoptă. Deschidem votul pe amendamentul 17. Amendamentul 17. S-a deschis, vot, s-a deschis votul. S-a închis votul pe 17. Amendamentul 17 se adoptă. Votăm acum amendamentul 19. 19, da? Deci s-a deschis votul pe amendamentul 19. S-a deschis votul pe 19. S-a închis votul pentru 19. Se adoptă. Acum trebuie să votăm prima parte a amendamentului 18, fiindcă era împărțit pe părți. S-a deschis votul pe prima parte a amendamentului 18. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul pe compromisul 4 acum. A votat toată lumea, Compromisul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe avem amendamentul 25. S-a deschis votul pe 25. Să deschis votul, votați vă rog, pe 25 s-a închis votul, se adoptă. Deschidem votul pe Compromisul 5. S-a deschis votul pe compromisul 5. A votat toată lumea. S-a închis votul. Compromisul 5 se adoptă. Votăm acum amendamentul 30. Niculescu. S-a deschis votul pentru amendamentul 30. S-a închis votul pe 30. Se respinge. Votăm acum compromisul 6. S-a deschis votul pe compromisul 6. Vot deschis. A votat toată lumea? Se adoptă. Acum votăm amendamentul 34 al doamnei Dăncilă, prima parte. S-a deschis votul pe prima parte a amendamentului 34. S-a închis votul pe prima parte de la 34. Se respinge. Votăm acum amendamentul 35. S-a deschis votul pentru 35. S-a închis votul. Se respinge, cred. Votăm acum amendamentul 37. Amendamentul 37. A votat toată lumea pe 37? Se adoptă. Acum 38. S-a deschis votul pentru 38. S-a închis votul. Pe 38 se respinge. Deschidem votul pe 39. Să deschizi votul pentru 39. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul pe amendamentul 40. 40. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum 41. S-a deschis votul pe 41. S-a închis votul pentru 41. Se respinge. Votăm 42 acum. S-a deschis votul pentru 42. Tarabela a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm pe 43. A votat toată lumea pe 43. Amendamentul 43 se adoptă. 44 acum, al doamnei Egal. S-a deschis votul pentru 44. S-a închis votul. Se adoptă. Și 45. S-a deschis votul la 45, Paulson și alții. A votat toată lumea pe 45, s-a închis votul, se adoptă. Și acum votul final pe aviz, astfel modificat, vot final. Declar deschis votul. S-a închis votul. Avizul a fost adoptat. Felicitări domnului Lavia, căruia îi și dau cuvântul acum, fiindcă a solicitat să intervină. Giovanni, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să intervin odată ce se adoptă avizul pe care această comisie dorește să-l prezinte în Comisia Sure pentru a vă spune că Comisia Sure are deja un proiect de raport elaborat de raportorul Gariga, unde se regăsesc multe dintre aspectele pe care le-am adoptat noi în avizul de astăzi. Și raportorul Comisiei Sure este deschis să accepte și alte sugestii care vin astăzi din partea noastră, în special raportorul Gariga este deschis să accepte ca finanțarea politicii agricole comune să rămână într-o subrubrică separată față de propunerea inițială. Deci va modifica domnia sa propunerea și vom avea o rubrică separată pentru politica de pescuit. Însă, Având în vedere discuțiile pe care le-am avut până astăzi, pot să vă spun că raportorul nu poate să accepte un anumit aspect și cred că toți cei care sunt prezenți astăzi în această comisie și care țin la politica agricolă comună sunt dispuși să ducă o luptă comună, fiindcă înțelegem care sunt dificultățile raportorului. Deci raportorul acceptă propunerea noastră de fond și anume pentru PAC după 2013 dorim resurse cel puțin egale cu cele prevăzute în cadrul multi, financiar multianual prevăzut pentru 2013, lucru care se va regăsi în propunerea raportorului. Dar raportorul nu intenționează să accepte propunerea de a reevalua pentru următoarele perspective financiare, deci să reevalueze bugetul pe baza inflației și o să prezint un amendament din acest punct de vedere și aș vrea să-i rog pe toți prietenii bugetului pentru agricultură, indiferent de culoarea politică, să sprijine această propunere a mea pentru a putea să ducem această comisie și în Comisia Sură și pentru a avea această reevaluare a pachetului financiar din, pentru noua perspectivă financiară. Mulțumesc, Giovanni. Mulțumesc pentru această intervenție. Într-adevăr, va fi o luptă comună a comisiei noastre. Dorește altcineva să intervină? Dacă nu, dacă nu mai vrea nimeni să intervină, propun să trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, Giovanni, Daria. Trecem deci la punctul 6 de pe ordinea de zi. Modificarea directivei 2001-112 a Consiliului privind sucurile de fructe și alte produse similare destinate consumului uman. Raportor de aviz este doamna Dăncilă, Vasilica Dăncilă, responsabil pe fond Comisia MV. Examinarea proiectului de aviz. Propunerea Comisiei urmărește modificarea pentru a doua oară a directivei Consiliului 2112 din 20 uh, decembrie 2001 privind sucurile de fructe și produse similare destinate consumului uman, care stabilește norme comune referitoare la componența uh, sub, uh, din perspectiva denumirilor controlate și a etichete, etichetării în acest domeniu. În acest sens, am să-i dau cuvântul doamnei Dăncilă, care a pregătit avizul și care este deja disponibil în toate limbile. Termenul de depunere a amendamentelor în acest caz este 31 martie la prânz, la orele 12. Doamna Dăncilă, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori mai întâi să mulțumesc tuturor colegilor cu care am colaborat în timpul elaborării proiectului, și, de asemenea, colegilor de la Secretariatul Agri. Raportul de care vă vorbesc astăzi vrea să amelioreze anumite prevederi care vizează compoziția, utilizarea denumirilor rezervate, specificațiile de producție și etichetarea sucurilor de fructe, în scopul asigurării unei mai bune circulații în uh, interiorul Uniunii Europene. Așa cum ați menționat, este a doua modificare a Directivei 112 din 2001, și a aduce o serie de simplificări directivei menționate. Una dintre simplificări este includerea roșiilor în lista fructelor destinate producerii sucurilor de fructe, o alta prevede retragerea zahărului din lista ingredientelor autorizate, totuși aș vrea să menționez că adăugarea de zahăr și a mierii continuă să fie autorizată pentru îndulcirea nectarelor de fructe nectarele de fructe trebuie să răspundă și ele actualelor reguli europene de etichetare și nu există un motiv special ca să prevedem un alt regim pentru ele. Cât privete adaosul de zahăr, retragerea sa din lista ingredientelor autorizate a fost făcută la, la solicitarea profesioniștilor în domeniu, dar trebuie autorizată în acelai timp o perioadă de limitare a utilizării mențiunii fără adaos de zahăr pe etichetele sucurilor de fructe. Explicația este că întotdeauna trebuie luat în considerație faptul că consumatorii nu sunt mereu la curent cu schimbările prevăzute în noile directive și mai ales cu faptul că această directivă prevede că nu se mai adaugă zahăr în sucurile de fructe, zahărul provenind exclusiv din fructe. În realitate, zahărul nu mai este adăugat practic în sucurile de fructe. Pentru a informa însă consumatorii de acest lucru, se menționează pe etichetă fără adaos de zahăr. Cum adausul de zahăr nu mai este autorizat, această mențiune, repet, fără adaos de zahăr, nu trebuie să figureze pe etichetele sucurilor de fructe, lucru care ar putea duce consumatorii în eroare. Ca atare, trebuie să permitem industriei să aibă posibilitatea de a informa consumatorii că vor găsi în magazine produse noi, fără adaos de zahăr și pe care nu va mai fi înscrisă această mențiune. Și dacă tot vorbim de consumatori, aș dori să adaug că ei trebuie să aibă informații și despre sănătatea fructelor. Ele trebuie să fie sănătoase, suficient de coapte și proaspete, sau conservate prin procedee fizice sau prin tratamente, inclusiv tratamente post-recoltare care sunt autorizate. Cât privește producătorii, trebuie avut în vedere faptul că industria are nevoie de un anumit timp pentru a se adapta la aceste schimbări. Ca atare, pentru ca toate țările Uniunii Europene să poată pune în aplicare această directivă, este bine să prevedem o perioadă de 18 luni pentru a permite industriei să epuizeze stocurile existente dincolo de termenul de optsprezece luni prevăzut pentru punerea în aplicare a directivei. această perioadă reprezintă de fapt o măsură tranzitorie pentru că am prevăzut că produsele introduse pe piaă sau etichetate înainte de data la care statele membre pot aplica actele normative naionale necesare pentru a se conforma cu prevederile actualei directive pot continua să fie comercializate pe parcursul a maxim 18 luni după data intrării în vigoare a prezentei directive. La final, am propus prin acest raport ca după o perioadă de 5 ani, după intrarea în vigoare a acestei directive, niciun producător să nu mai poată face mențiunea fără adaos de zahăr pe etichetele sucurilor de fructe. Aștept uh, eventualele dumneavoastră sugestii, amendamente și completări pentru ca această directivă să poată să, fie, uh, să satisfacă toate cerințele uh, statelor membre. Vă mulțumesc! Bine, grație, onorevole. Mulțumim, doamnei Dancilă. Are acum cuvântul doamna Iuzo. Prego. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această propunere este foarte bună și raportul este foarte bun, de aceea nu prea multe de spus. Deci nu cred că vor fi multe amendamente. În ceea ce privește propunerea unde se face diferența între sucul de fructe și cel provenit uh, din concentrate și eliminarea zahărului, de asemenea, din ingredientele autorizate, sunt binevenite. De asemenea, se simplifică și procedurile privind includerea aromelor. Sucul de roșii, de asemenea, este inclus uh, pe lista de sucuri autorizate, ceea ce e foarte bine. Pe de altă parte, trebuie informați uh, consumatorii în legătură cu diferitele categorii de sucuri iar acele sucuri care nu au zahăr adăugat sau uh, să, să știm de asemenea că nectarul în schimb, poate conține zahăr adăugat. Deci există această diferență care trebuie clar uh, lămurită și asta se face și în raport. În același timp, ar fi bine să promovăm și campanii de informare a consumatorilor pentru ca ei să fie la curent uh, în legătură cu această modificare a legislației. În ceea ce privește autorizarea temporară de 5 ani pentru uh, menționarea um, fără zahăr adăugat, care poate fi pusă pe etichete. Doamna raportor are dreptate când spune că dacă am uh, uh exclude imediat această mențiune, consumatorii ar fi induși în eroare. Într-adevăr, trebuie prelungită această perioadă. Și de asemenea, cred că e foarte important să cerem ca toate produsele importate din țări terțe, și încă o dată spun asta, așa cum facem de fiecare dată când vorbim despre diferite subiecte aici. Deci toate produsele trebuie importate trebuie să respecte normele pe care le avem aici. Atât am avut de spus. O felicit pe doamna raportor pentru acest raport și mulțumesc și comisie pentru propunere. Vă mulțumesc. Doamna Iegel, Elisabeth, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și raportoarei. Știu că a, raportoarea a încercat să ne susține interesele, însă propunerea comisiei nu este foarte satisfăcătoare. Noi, Comisia Agri, putem să dăm doar un aviz Comisiei Envi și sunt de acord cu doamna Ayuso în legătură cu preocupările sale. Ce se întâmplă cu concentratul eh, de fructe importat? Lucru care nu este foarte clar pentru consumatori. Trebuie să se folosească doar fructele de primă calitate. Însă cum putem verifica acest lucru în cazul uh, concentratului importat? Ce măsuri avem la dispoziție pentru a ne putea, putea asigura că aceleași condiții vor fi respectate de toată lumea? Și de asemenea mai sunt de acord că trebuie să existe un termen tranzițional. Consumatorii Uh, au nevoie de timp pentru a se obișnui cu noi reguli. Și dacă nu, uh, și dacă eliminăm dintr-o dată etichetele cu, cu fără zahăr adăugat, am putea induce consumatorii în eroare. Însă, mi se, mi se pare că și menționarea originii sucului și al uh, fructelor ar fi extrem de importantă în etichetare. Anio. Domnul Aniu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o întreb câteva întrebări, să-i pun câteva întrebări raportoare. Care a fost rațiunea acestui raport? Pentru că a fost un fel de non-eveniment în uh, țara mea. Nimeni nu mi-a dus la atenție această schimbare. Și în al doilea rând, pentru propria mea informare, văd că se vorbește aici despre sucul de fructe pentru consum uman. Încep să, încerc să mă gândesc la sucuri de fructe care nu sunt pentru consum uman. Mulțumesc. Maria Nedelceva. Doamna Nedelceva. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mulțumesc raportoarei și să o felicit. Spre deosebire de ce a spus antevorbitorul meu, mi se pare că acest subiect este unul de importanță și că există aspecte extrem de uh, cruciale pentru consumatori. Aș insista pe uh, eliminarea etichetei fără zahăr adăugat și pe actele delegate. Se pare că în fiecare propunere a Comisiei în legătură cu punerea în aplicare, după, de după punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona, apare problema actelor delegate. Dacă vrem aceste etichete fără zahăr adăugat și dacă cerem producătorilor să nu mai pună această mențiune pe ambalaj, consumatorii ar putea să uh, fie induși în eroare și poate că ar cumpăra alte sucuri sau băuturi care au uh, eticheta fără zahăr adăugat. Dar uh, sucurile de fructe sunt foarte utile și bune pentru sănătate. Așadar, mi s-ar părea foarte bine să acceptăm propunerea doamnei raportor pentru a avea o perioadă de tranziție. În al doilea rând, în legătură cu aromele și utilizarea diverselor tipe, tipuri de arome. Cred că aici legislația se adaptează la productivitate și face o diferență între uh, produ- producerea de sucuri și de arome, lucruri care nu este evident la, la prima vedere. În ceea ce privește actele delegate, amendamentele la anexele 1 și 2 uh, mi se pare că sunt elemente importante Nu cumva am putea să discutăm întreaga procedură a actelor delegate. Mulțumesc, domn, domn, domnul Vacevoschi. Mulțumesc raportoare pentru acest raportor, raport foarte interesant. Am o întrebare pentru doamna raportor și pentru reprezentanții Comisiei Europene, pentru că din câte știu, producătorii de sucuri de fructe folosesc o serie de practici pentru a induce în eroare consumatorul. Pentru sucurile care nu provin direct din fructe, ei spun că uh, un suc are un gust natural al unui fruct. Și este adevărat, pentru că gustul este asemănător cu gustul fructului, însă produsul în sine nu are nimic de a face cu, sucul, cu un suc natural. Uh, directiva discută acest uh, aspect pentru că trebuie să evităm o asemenea informare uh, eronată a consumatorului. Știu că aceasta este o problemă și producătorii de sucuri de fructe naturale se plâng de această concurență neloială. Consumatorii sunt induși în eroare, cred că sucul este natural, însă acest suc de fapt nu este natural, este o imitație și este un suc artificial. Mulțumesc, domnule Vacevoschi. Doamna Reimers. Mulțumesc. Salut avizul colegei noastre. Faptul că dorește o perioadă de tranziție, este o idee bună, poate 5 ani însă este o perioadă cam prea lungă. Lucrul cel mai bun este că, în sfârșit, începem să ne dăm seama că normală ar trebui să fie absența zahărului și că etichetarea trebuie să fie făcută pe această bază. Deci doar dacă a fost adăugat zahăr, acest lucru trebuie să apară pe etichetă. De, acest lucru este foarte important atunci când dăm sucuri de fructe copiilor și este important să știm cât uh, zahăr ingerează copiii atunci când avem preocupări în legătură cu obezitatea lor. Mi se pare o modalitate foarte bună și o schimbare foarte bună. Vă mulțumesc. Dacă nu mai există alte cereri de Dăm cuvântul acum reprezentantului Comisiei, care este domnul Jacquin de la Direcția Generală Agri. Vă mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc doamnei raportor pentru raportul excelent și pentru modificările produse. E o propunere destul de tehnică se referă la consumul de sucuri de fructe, însă în același timp e o propunere importantă în ceea ce privește transparența față de consumatori. Per ansamblu, primele propuneri de modificări se îndreaptă într-o direcție constructivă, mai ales uh, amendamentul care permite să introducem o perioadă de tranziție pentru uh, epuizarea stocurilor care încă nu sunt în conformitate cu directiva, asta după perioada de transpunere și ar vrea de asemenea să subliniez câteva îngrijorări în ceea ce privește amendamentele 1 și 2. E vorba acolo de mențiunea, menționarea cu zahăr adăugat. Asta pentru a vă spune care este situația actuală și ce intenționează Comisia. În momentul de față, sucurile pot sau uh, nu să conțină zahăruri adăugate. În general, sucurile nu conțin zahăr adăugat. Iar etichetarea fără zahăr adăugat nu se aplică sistematic, nici măcar în cazul acelor sucuri care nu conțin zahăr adăugat. Majoritatea nu conțin. Cu această propunere a Comisiei, sucurile de fructe în niciun caz nu vor mai putea conține zahăr adăugat. Zahărul trebuie să fie doar cel uh, provenit din fructe, fructoza. Deci această menționare fără zahăr adăugat, deci practic această calitate de a nu mai avea zahăr va deveni regula și consumatorii trebuie ținuți la curent uh, în legătură cu acest lucru într-un termen rezonabil. În ceea ce privește menționarea, etichetarea, uh, Uh, cu această mențiune devine problematică din punct de vedere juridic, deoarece vom avea sucuri care în niciun caz nu vor conține zahăr. Se acordă o perioadă de tranziție statelor membre, o perioadă de 18 luni și de asemenea trebuie să ne gândim și la amendamentul care a fost adăugat uh, foarte constructiv de a introduce și o perioadă de tranziție pentru epuizarea stocurilor neconforme față de noua directivă. Dacă e să vedem situația unei perioade de tranziție de 18 luni pentru stocurile existente, ajungem astfel la o perioadă de 3 ani, la care se adaugă și transpunerea. Deci o perioadă de 3 ani, timp în care produsele trebuie adaptate. Deci s-ar prevede o perioadă de tranziție mai lungă pentru eliminarea definitivă a acestei etichetări fără zahăr adăugat. Poate că vi se pare că e prea mult, însă e mai bine să fim foarte clari în ceea ce privește informarea consumatorilor de la bun început și nu trebuie să semnalăm uh, un lucru care e evident, deoarece se respectă legea. Deci consumatorii trebuie bine informați de la început, însă nu trebuie să menținem această etichetare fără zahăr adăugat, deoarece aceasta este superfluă ulterior. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru contribuție și vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu comisiei. Doamnă Dancilă, concluziile. Am ascultat cu mare atenție sugestiile dumneavoastră. Eu am menționat că, de fapt, în realitate, zahărul nu mai este adăugat în sucurile de fructe, dar uh, am și menționat faptul că consumatorii, nu toți consumatorii cunosc acest lucru și pentru o mai mare transparență să se mențină o, uh, pe etichetă o perioadă de timp această mențiune. Uh, referitor la uh, ceea ce a spus domnul vicepreședinte Wojciechowski, că uh, sunt sucuri care nu provin uh, direct din uh, fructe și se fac cu anumite arome având același gust. Mi se pare foarte interesantă observația doamnei Egle și anume că am putea să menționăm și originea și fructele care intră în componența sucului respectiv, ceea ce ar acorda o mai mare transparență și ar elimina orice eroare în acest caz. Uh, legat de rațiunea acestui raport, am menționat la început că se dorește o simplificare a acestei uh, directive și, așa cum a spus și colega Maria, uh, este foarte important pentru sănătatea noastră, având în vedere că 10% dintre băuturile nealcoolice utilizate sunt sucurile de fructe și nectarurile. Am, uh, am notat toate observațiile dumneavoastră, le, uh, le aștept sub forma amendamentelor pe care le veți uh, depune și sunt convinsă că împreună vom găsi cele mai bune soluții pentru a avea o directivă completă și care să satisfacă, satisfacă cerințele consumatorilor. Vă mulțumesc! Molto Foarte bine, mulțumim doamnei Dăncilă. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7, modificarea regulamentului 378 din 2007 al Consiliului cu privire la normele de aplicare a modulării voluntare a plăților directe în cadrul politicii agricole comune. Doamna Brita Reimers este raportor. Examinarea proiectului de raport acesta este un dosar referitor la aliniere, aliniere la Tratatul de la Lisabona și propunerea urmărește modificarea regulamentului Consiliului pentru a-l alinia la dispozițiile tratatului. Raportorul susține propunerea Comisiei privind utilizarea competențelor de executare pe baza criteriului definit pentru fiecare act, așa că propun să-i dăm de îndată cuvântul doamnei Reimers dacă dorește să intervină înainte, apoi să dăm cuvântul comisiei. Deci, doamna să are cuvântul. Ja, danke. Also bei der freiwilligen Moderation bzw. bei der mulțumesc foarte mult. Atunci când vorbim despre modularea voluntară și alinierea la politica agricolă comună, este vorba de o modulare suplimentară pe lângă modularea deja existentă în special în statele membre care au probleme cu finanțarea programelor lor în zonele rurale. Este vorba de un raport destul de tehnic și ține mai mult de procedură. Propunerea Comisiei vizează implementarea viitoare a actelor de implementare care ar trebui să se facă conform acestor ajustări. Raportul prezintă metodele de calcul care vor fi folosite la nivel regional pentru această modulare voluntară a plăților. Statele membre sunt implicate uh, conform articolului 291 al tratatului și statele membre sunt și responsabile conform aceluiași articol pentru aplicarea uh, modulării voluntare trebuie să luăm notă de faptul că doar un singur stat membru folosește această modulare în acest moment și anume Regatul Unit. Din câte am înțeles, Portugalia s-a retras din această metodă, deci a mai rămas doar un singur stat membru care va folosi această procedură înainte de următoarea reformă. Nu văd probleme majore cu propunerea comisiei. Așteptăm amendamente până în 12 aprilie și probabil vom putea să rezolvăm toate problemele până atunci. Vă mulțumesc. Amendamentele se pot depune până în 12 aprilie până 2011 până la ora 12. Iar acum uh, îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Susauva. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o mare plăcere întotdeauna să vin la Comisia Agri și în special acum pentru a vorbi despre o propunere care, după cum am înțeles, se bucură de o mare susținere din partea raportoarei. Lucru care nu poate decât să ne bucure. După cum s-a spus deja, este vorba aici de o propunere de aliniere. Această propunere vizează doar un singur stat membru, Regatul Unit al Marii Britanii, pentru anul 2012. Eh, dat fiind că Portugalia a renunțat la această modulare voluntară. Propunerea este în sensul status quo-ului total, și anume, dacă este vorba de o fixare a sumei, propunerea spune că fixarea sumei, care este deja definită, este vorba doar de o schimbare a sumei care poate fi fixată. Și suntem uh, la dispoziția sumei uh, propuse de statul membru, care uh, schimbare poate fi făcută fără intervenția comitetului. Însă, dacă este vorba de disciplina, disciplina financiară și de alte schimbări în modularea voluntară, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, în acest caz care este mai mult teoretic și improbabil, atunci vom eh, intra în procedura de execuție și avizul unui comitet devine necesar. Așadar, în această perspectivă de status quo despre un exercițiu care va avea loc uh, doar în caz excepțional pentru o sumă care a fost deja fixată de către Comisie și care se aplică doar anului 2012 unui singur stat membru, Comisia a propus uh, Comisia poate să susțină amendamentele 1 și 3 care sugerează procedura Comisiei pentru fixarea sumei. În ceea ce privește celelalte amendamente, acestea țin mai degrabă de uh, redactare și nu vedem probleme de fond în legătură cu amendamentele 2, 4 și 5. Iată uh, ce poate spune Comisia în acest moment. Vă mulțumesc, doamna Uva. Doamna Reimers, dorește să intervină? Nu? Atunci, dacă sunteți de acord, putem trece la următorul punct, care este un alt dosar de aliniere, modificarea regulamentului 485 din 2008 al Consiliului privind controlele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă. Raportul este, raportorul este domnul Luis Manuel Capula Santos. Îi dau cuvântul acum uh, raportorului. Obrigat, prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și la raportul anterior, e vorba și aici de alinierea fostului sistem de comitologie pentru a-l înlocui cu noul sistem uh, organizat uh, la două niveluri, actele delegate și actele de punere în aplicare. E clar că vom tot discuta despre așa ceva și știm că avem uh, îngrijorări în ceea ce privește aceste acte. Deci eu aici vorbesc despre această adaptare despre faptul că există un consiliu între, un acord, mă scuzați, între Consiliu și Parlament. Vorbim aici despre măsurile incluse în sistemul de uh, finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă. Se propune actualizarea acestui text, iar perioada actuală uh, va trebui să fie Um, prelungită, deci perioada de 5 ani. Termenul de prezentare a obiecțiunilor este de două luni și se propune de asemenea să se mențină comitetul privind fondurile agricole. În ceea ce privește acest regulament din 2005, 1290. ceea ce privește regulamentul uh, din 2011, sunt deci stabilite noi prevederi deci față de cel din 2005. E un regulament foarte tehnic. Pot fi prezentate amendamente, dragi colegi. Termenul este, de, este până pe 12 aprilie la prânz. Le mulțumesc acum tuturor colegilor care au, pre, au colaborat la acest raport atât de tehnic. Acum, doamna Buniu, din partea comisiei, vă rog, aveți cuvântul. Expoze, efectiv... Într-adevăr, funcționează microfonul? Propunerea comisiei vizează într-adevăr adaptarea regulamentului 485 din 2008 la noua situație juridică creată de tratatul de la Lisabona în ceea ce privește articolele 290 și 291 din tratat. Propunerea comisiei se limitează doar la acest exercițiu de aliniere. Nu sunt prevăzute și alte modificări de fond. Constatăm că există un mare nivel de convergență între propunerea comisiei și proiectul de raport întocmit de domnul Capula Santos, Capula Santos și luăm act de poziția dumnealui, conform căreia repartizarea între acte delegate și acte de punere în aplicare este cea corectă, să fie cea corectă. De asemenea, sprijinim amendamentele dumnealui care doresc să adapteze textul acelui common understanding uh, adoptat de cele trei instituții, Parlament, Comisie și Consiliu. În schimb, în ceea ce privește amendamentul 4, privitor la exercitarea puterilor delegate. Aici avem o altă părere. Domnul raportor tocmai v-a explicat că propune să se limiteze în timp delegarea de competențe către comisie pe o durată de 5 ani. În momentul de față, Comisia Europeană prevede ca aceste puteri, aceste competențe de adoptare a actelor să nu fie limitate în timp, ci să fie pe o perioadă mult mai lungă, așa cum se spune și în Common Understanding. Credem că această abordare e mai adaptată dacă e să ne gândim la specificul politicii agricole comune, știind că trebuie să evităm blocajele și știind de asemenea că în orice moment autoritățile legislative pot revoca delegarea de competențe acordate Comisiei. În ceea ce privește amendamentul 3, o chestiune de logistică. Juriștii noștri ne spun că acest amendament, deși este corect, nu e absolut necesar din punct de vedere juridic. Iată deci ce am avut de spus și vă mulțumesc pentru atenție. Molto bene, gra- Foarte bine, vă mulțumim. Îi mulțumim reprezentantei comisiei, doamnei Buniu. Dragi colegi, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, lui și încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, țin cont de faptul că și Comisia a spus că există o mare convergență între părerile noastre. De asemenea, vă voi întâlni din nou cu coordonatorii de la grupurile politice și vom prezenta ulterior poziția noastră și sperăm, bineînțeles, să putem ajunge la un acord pentru a soluționa toate problemele în prima lectură. Vă mulțumesc! Molto bene, grazie. Allora, questo... Bun, mulțumesc. Am încheiat și punctul 8. O să facem o pauză de 5 minute pentru punctul 9, unde discutăm problema uleiului de măsline. Încă nu avem reprezentantul comisiei cu noi, însă aș vrea să spun tuturor coordonatorilor care sunt sau nu aici, vă rog să informați că odată ce încheiem acest punct referitor la uleiul de măsline, care nu va dura mai mult de 20 de minute, începem imediat reuniunea coordonatorilor. Aș zice deci că putem să o programăm pentru ora 5. Deci, repet, 5 minute pauză, așteptăm reprezentantul comisiei pentru punctul 9, E ultimul punct pe ordinea de zi și după aceea începem imediat reuniunea coordonatorilor.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 Dragi colegi, a sosit directorul Versteilen și prin urmare putem să discutăm ultimul punct de pe ordinea de zi de la diverse. După cum v-am spus și la început, la ultimul Consiliu pentru Agricultură s-a discutat criza din domeniul uleiului de măsline. Având în vedere că în prezent prețurile în sector sunt foarte coborâte, s-ar putea să fie nevoie să se folosească depozitarea privată pentru a ușura oarecum situația. Domnul comisar Cioloș a promis să ia în considerare această discuție. Sunt foarte mulțumit de faptul că domnul director Verstailen este alături de noi. Comitetul de gestiune va discuta, cred că următorul comitet de pe 13 aprilie, însă domnul director ne va confirma acest lucru. Cred că a sosit momentul dragi colegi, să abordăm acest subiect al uleiului de măsline, chiar dacă de mai multe ori deja domnul comisar ne-a spus că nu există condițiile pentru inițierea acestei depozitări privată. Noi sperăm că pot fi luate în considerare dificultățile prin care trece acest sector. Au avut loc niște manifestații destul de mari în Spania, în Italia sunt probleme și sperăm că într-un fel sau altul să se poată găsi o soluție pentru a semnala atenția noastră față de acest sector care trece printr-un moment foarte complicat propun să dăm imediat cuvântul deputaților care doresc să intervină și apoi, sau mai bine nu, ar trebui să-i dăm cuvântul domnului director Versteilen la început pentru a ne pune la curent cu situația în domeniu și apoi începem discuțiile cu membrii Parlamentului. Domnul director Versteilen are cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Costa. Mulțumesc foarte mult, domnule De Castro, pentru această prezentare. Sigur, suntem conștienți de situația în sectorul uh, uleiului de măsline pe piața comună. Acest subiect a apărut în discuție la ultimul Consiliu și acolo s-a explicat că deocamdată prețurile sunt sub acel nivel de declanșare a ajutorului pentru depozitarea privată în Grecia și în celelalte state membre sunt peste acest nivel. Temeul juridic spune că trebuie să dovedim că există o mare problemă pe piață și important în acest domeniu este tocmai nivelul prețurilor. Suntem de acord că prețurile sunt scăzute, dar sunt peste acest nivel de declanșare al ajutorului. După întâlnirea Consiliului am avut o întâlnire a Comitetului de Gestionare unde am discutat și acest subiect mai ales din perspectiva statelor membre producătoare. Am discutat toate informațiile de pe piață pe care ni le-au pus la dispoziție pentru a ne asigura că suntem la zi cu situația și că nu există o neconcordanță între informațiile de pres pe care le avem noi și cele de pe piață. Și există un factor pe care îl studiem și anume în ce măsură față de anii anteriori trebuie să fie o recoltare timpurie Poate că există mai mult ulei de măsline pe piață în prezent decât în anii anteriori, dar e un subiect pe care îl studiem deocamdată. De aceea, domnule președinte, ce pot să vă spun că este că deocamdată noi studiem lucrurile, le analizăm și atât pot să vă spun concret. Mulțumesc! Foarte bine spune domnul președinte, deci nu ne-ați dat prea multe informații suplimentare și nici prea multe speranțe. Haideți să vedem prin dezbaterea noastră dacă putem ajuta lucrurile. Evans Garcia solicita cuvântul, vă rog. Domnul președinte, eh. vă mulțumesc. Haideți să explicăm Comisiei Europene cum stau lucrurile, doar ce se vede că nu prea știu. E bine, de șapte ani prețurile sunt în scădere. În ultimii cinci ani au uh, scăzut într-un mod drastic, foarte îngrijorător pentru acest sector. Asta deoarece au, crescut, au scăzut prețurile la nivel mondial, deoarece distribuția face foarte mari presiuni, deoarece s-a, au crescut sistematic costurile de producție. Astfel, familiile care se ocupă de producția de ulei de măsline văd cum puterea lor de cumpărare scade vertiginos. În 2010, Comisia a recunoscut deja că costul mediu de producție e de 2,85 euro, iar în Spania, producătorii la origine ă, primesc 1,92 euro. Deci, iată cât se plătește de consumator și cât costă producția. De aceea aceste familii au ajuns să se afle într-o adevărată criză financiară pe exploatațiile lor agricole. Vorbim de asemenea despre un sector în care Europa e lider mondial. Nu trebuie să reamintim asta, însă să vă dau niște cifre. O treime din uleiul de măsline mondial e produs în noi, și în acest total aproape 40% e produs de Spania. Iar în interiorul Spaniei, într-o regiune, și anume Andaluzia, se produce uh, ulei de măsline, unde 25% din PIB provine din acest sector. Deci, indiferent de orice de, de decizia luată de comisie în acest domeniu, aceasta va fi fundamentală. E vorba de un milion de persoane care depind direct de uleiul de măsline, doar în Spania asta. De aceea, cred că trebuie să uh, Discutăm despre asta când vrem să vorbim despre depozitarea privată la care s-a recurs în iunie 2009. Condițiile de acum sunt mai grave decât uh, acum trei ani și uh, trebuie să intervenim. Să ne gândim și la viitor. Vom avea reformarea politicii agricole comune, ceea ce va însemna că uh, Uh, se vor pierde din ajutoarele pe hectar la măslini. Vă vorbeam și despre presiunile făcute de distribuitori și să nu uităm că și nesiguranța juridică e chiar scandaloasă. Să vă explic de ce. Acum câțiva ani sectorul a hotărât să se organizeze pentru a putea declanșa, fără să recurgă, fără să aștepte uh, comisia, deci să recurgă la uh, depozitarea privată. Tribunalul de concurență i-au uh, dat în judecată și deci au câștigat la Tribunalul Suprem ulterior, nu mai aveau uh, banii necesari pentru a face asta. Deci au investit niște bani importanți când încă era rentabil pentru a prevedea niște sisteme de salvare pe viitor, însă au fost obligați să renunțe la asta. Iar acum când sunt autorizați, nu mai au fonduri deoarece situația economică e foarte grea. Deci nici măcar nu au siguranța juridică care să le permită să opereze în niște condiții egale în față de celelalte sectoare. Deci trebuie să apărăm această posibilitate a depozitării private, măcar pentru a remedia greșeala făcută din cauza nesiguranței uh, juridice. Poate vor să intervină și alți colegi. Eu mă voi opri aici, însă îi cer comisiei ca până vineri, când domnul Cioloș va vizita Spania, să se, gândește, să se gândească serios la declanșarea acestei depozitori private, care e atât de necesară. Și dat fiind că vom reforma politica agricolă comună, aș vrea să rog reprezentanții comisiei să se gândească foarte uh, serios la mecanismele care ar putea soluționa problemele care apar în zone cu randament ridicat în ceea ce privește ajutoarele pe hectar. În cazul Andaluziei, aici s-ar putea crea peste o pierdere a ajutoarelor pe hectar de până la 50%. Și vă spuneam, uh, suntem într-o criză care de ani de zile face ravagii. Garcia E... Îi mulțumesc, doamna Eras Garcia. Domnul Aniu dorește să intervină și apoi o să intervin și eu. Lui, să ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, deși nu mă ocup de cultivare de ulei de măsline, asta nu se întâmplă în Regatul Unit, dar uleiul din sâmburi de struguri și de măsline, de colza, de rapiță, eh, pot fi interschimbate Eh, prețul este de la 200 de livre pe tonă și a crescut la 400 de livre de tonă. Este o, o comparație interesată. Și cred că de aici poate reieși și o contradicție care există. Și aș vrea să-mi spuneți dacă mm, ați, mm, v-ați informat și cu privire la prețul eh, la nivelul consumatorului. Oare consumatorul beneficiază de această scădere de prețuri sau uh, cineva din lanțul de distribuție se îmbogățește? Mulțumesc. Mulțumim domnului Agnio. Luis Capula Santos a cerut să intervină. Luis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să confirm cele spuse de doamna Eras Garcia. Uh, Într-adevăr, este o problemă reală atunci când vorbim despre politica agricolă comună și când spunem că trebuie să existe mecanisme de reglementare a pieței. Nu vorbim despre chestii abstracte, ci de mecanisme care pot fi puse în aplicare pentru a regla piața atunci când simpla funcționare a pieței nu permite răspunsul la această situație. Și cred că asta este un astfel de caz, pentru că dacă toate um, estimările cu privire la creștere, la creșterea consumului la nivel internațional. Deci toate aceste lucruri nu s-au concretizat și continuă să există prețuri care scad. Deci sunt niște probleme care ar justifica o astfel de acțiune. Prin urmare, Comisia tinde să nu ia în considerare această problemă care este foarte gravă pentru statele în cauză și de aceea insist asupra nevoii ca Comisia să acționeze cât mai repede prin intermediul mecanismelor de care dispune pentru a facilita această depozitare privată fiindcă trebuie să se răspundă și să se dea un răspuns chiar pe termen foarte scurt. Mulțumesc. Domnul Iar dorește să intervină. Ausgewiesener Experte Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt expert în organizarea pieței interne în ceea ce privește uleiul de măsline. Am auzit uh, un coleg britanic care a menționat câteva lucruri. Nu, nu mi s-a părut că informarea din partea comisiei a fost foarte informativă. Uh, când uh, va răspunde Comisia de ce prețurile sunt așa scăzute, se produce prea mult, în Europa prețurile de vânzare sunt prea mici, ce se întâmplă cu crearea de locuri de muncă? În domeniul uleiului de măsline există și alte posibilități de a îmbunătăți prețurile. Și ultima întrebare ar fi pentru colegul meu, dacă privim intervenția pe piață ca instrument de piață, întrebarea mea din punct de vedere al Comisiei este despre ce sume este vorba și care este termenul și obiectivul în momentul actual. O scurtă intervenție și din partea mea. Dat fiindcă nu există alte colegi care doresc să intervină, am și o întrebare pentru domnul Verstailen. Fără îndoială, după cum ne-a spus și dumneavoastră, nu s-a ajuns la acel prag minim de la care se intervine pentru această depozitare privată, cum ne-ați spus. Dar poate atunci nu ar trebui să existe o revizuire a mecanismului prin care să fixeze acest prag minim? fiindcă nu se poate ca, având în vedere această criză fără precedent cu care se confruntă uh, Franța, Spania, Italia și alte state europene, să nu existe niciun mecanism. Poate că nu e bine structurat. Există și alte pachete legislative, alte instrumente care permit acest lucru dacă e de acord și Comisia. Și o doua întrebare, având în vedere că pentru produsele uh, având în vedere faptul că funcționează foarte bine gestionarea acestei crize care a fost introdusă de ultima reformă, nu este cazul ca și în sectorul um, uleiului de măsline să introduce mecanisme similare pentru a ajuta pe producători să gestioneze mai bine oferta care există pe piață. Există programe trianuale care în prezent funcționează uh, pe baza regulamentului actual, care nu au dus la multe îmbunătățiri din punct de vedere al agregării ofertei și a gestionării crizei. Prin urmare, iată, asta ar fi o altă întrebare, având în vedere că suntem într-o fază de producție legislativă foarte intensă. N-ar trebui, atât în ceea ce privește fixarea acestor prețuri prag minime, să se ia în considerare și o flexibilitate în ceea ce privește apoi instrumentele analoge, în ceea ce privește organizarea comună a pieței pentru fructe și legume, există și aici o ipoteză de a le concorda? O posibilitate de a le concorda? Asta ar fi întrebarea mea și aș da cuvântul din nou reprezentantului Comisiei dacă nu sunt alți colegi care vor să intervină. Domnul Veslainen are cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. President. Vă, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund uh, cronologic la întrebări. Doamna Erans Garcia s-a referit la o reducere potențială a ajutorului pe hectar. Da, știm cu toții cât de important uh, e acest ajutor la hectar, nu doar în sectorul de măsline, ci în general însă nu există planuri de a face ceva specific în ceea ce privește uleiul măslin de, de măsline, deși există această dezbatere prin viitorul cap ac, după 2013, dacă vom menține sau nu plățile la hectar. E clar că se va vorbi atunci și de uleiul de măsline, însă nu există ceva specific în acest domeniu. În ceea ce privește uleiul de rapiță și cel de măsline, Aici piața e separată și utilizările sunt diferite și utilizatorii istorici sunt uh, diferiți în diferitele state membre, deci nu văd aici o corelare directă între uleiul de rapiță și cel de măsline. Acestea nu pot fi interschimbabile. La uleiul de măsline avem o situație care a făcut ca prea mult ulei de măsline să fie dispu- disponibil decât cel care era disponibil de obicei în această perioadă a anului. Recolta a fost puțin mai timpurie și stocurile au crescut. Am ajuns la cantități de 1,1 milioane tone. Și e clar că există un efect tangențial asupra piețelor. și astfel se explică și prețurile relativ scăzute. În ceea ce privește prețul pe care îl plătesc consumatorii, dacă e mai scăzut sau nu. În țările membre producătoare se fac anumite acțiuni în ceea ce privește supermarketurile, deoarece multe își fac reclamă folosindu-se de uleiul de măsline, care e o componentă esențială a gastronomiei din aceste țări. Da, și e clar că sunt influențate aici și prețurile. Am vrea mai degrabă, e clar că acești distribuitori vor ca efectul să fie practic purtat de producători și nu de ei. Domnul Capul Arsatos vorbea despre acel nivel al fileului de siguranță. Aici s-a stabilit un preț de referință, acesta este pragul. Iar noi trebuie să declanșăm această posibilitate de depozitare privată dacă sunt îndeplinite condițiile, însă vă repet, temeiul juridic e puțin mai larg aici. Nu e vorba doar de nivelul de prețuri. Deci Comisia are o anumită marjă în ceea ce privește interpretarea condițiilor pentru declanșarea acestei depozitări private, deci trebuie să vedem de asemenea și situația de pe piață. Ultima întrebare, domnule De Castro. Nivelul prețurilor de referință, dacă acesta este sau nu adaptat la situație sau dacă poate fi revizuit. Da, aici avem o discuție mai generală în legătură cu plasa de siguranță. Asta și în alte sectoare. Am ajuns la deci s-a vorbit dacă această plasă de siguranță e adecvată sau nu și asta face parte din discuțiile privind situația politicii agricole comune după 2013. Deci nu știu dacă acum se va revizui asta în acest sector, eu uh, unul am îndoieli. În ceea ce privește ultima întrebare, exemple din domeniul, din sectorul fructelor și legume. Acolo există acea noțiune a grupurilor de producători și a puterii lor de negociere. La pachetul privind laptele s-a introdus această noțiune despre care ați discutat și dumneavoastră. Da, și în sectorul de măsline e importantă această putere de negociere pe care au grupurile de uh, producători. Uh, cei din Spania, producătorii de acolo, au o poziție destul de slabă față de industria de prelucrare. Deci poate că ar trebui să prelungim această posibilitate din sectorul laptelui către alte sectoare. Să asta face parte din dezbaterea mai largă privind situația politicii agricole comune după 2013. Îi mulțumesc domnului director care a deschis puțin lucrurile în final. Prin urmare, o invit pe doamna Eranz Garcia, pe domnul Luis Capula Santos și pe toți ceilalți interesați, cei care sunt mai aproape de această situație din zona mediterană, să se gândească dacă n-ar fi bine să acceptăm invitația domnului director să gestionăm mai bine pachetul pentru produse lactate pentru a putea gestiona mai bine criza aceasta globală. Mulțumesc, vă reamintesc data pentru următoarea întâlnire, 11 aprilie la 3 și 12 aprilie la 9. Mulțumesc! Se încheie lucrările comisiei și începe de îndată reuniunea coordonatorilor. Coordinator.